recunoscător pentru comentariile dumneavoastră, pentru mesajele pe care le voi transmite partenerilor la întâlnirea G20. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Andor. Dezbaterea se încheie acum. Punctul următor pe ordinea de zi este declarația Comisiei cu privire la combaterea tuberculozei. Domnul comisar Dali este aici, îl salut și îi dau cuvântul. Mr. President, honourable members, I welcome this opportunity. Domnule președinte, membri, în Ziua Mondială a Tuberculozei mă bucur să salut angajamentul Comisiei de a aborda provocarea acestei boli. În ultimele decenii credeam că am eliminat amenințările legate de această îngrijorare de sănătate publică. Credeam că aveam uh, succese înregistrate, însă am lăsat garda jos. În 2008, Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor a raportat 83.000 de cazuri și 6.000 de morți cauzate de tuberculoză în țările Uniunii Europene și EFTA. E vorba de 16 morți pe zi lucru cu totul inacceptabil. Trebuie să luăm uh, măsuri în toate sectoarele vizate. Este neacceptabil acest lucru de neacceptat pentru că această boală nu ar trebui să ducă la asemenea consecințe dramatice. E vorba de o chestiune transsectorială legată de multe chestiuni legate de sănătatea publică cu care ne confruntăm în UE. Rezistența microbiană, creșterea riscului de coinfecție cu HIV, de exemplu, efectul disproporționat al tuberculozei asupra grupurilor celor mai vulnerabile. Comisia a lansat mai multe inițiative în ultimii ani pentru a consolida capacitățile de luptă împotriva tuberculozei. În anul 2000, tuberculoza a fost inclusă în lista bolilor uh, prioritare în cadrul studiului UE și noi Comisia am sprijinit mai multe proiecte de coordonare a supravegherii tuberculozei în mai multe țări din uh, regiunea administrată de Organizația Mondială a Sănătății. Pe lângă programele de cercetare, Comisia sprijină dezvoltarea de noi tratamente, vaccinuri, medicamente și instrumente de diagnosticare. Din 2002, mai, multe de, mai mult de 124 de milioane de euro au fost uh, alocați în acest sens. Însă, tuberculoza este transfrontalieră și trebuie să sprijinim și țările din afara UE. Comisia sprijină țările în curs de dezvoltare în programele lor, în cadrul programului european de acțiune, asta pentru a lupta împotriva malariei, HIV-SIDA și tuberculozei prin acțiune externă. Canalul principal de finanțare este Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei, Comisia a contribuit cu 120 de milioane de euro din 2002 și cu 100 de milioane din 2008 încoace. În plus, susținem testele, construirea de capacitate în Africa subsahariană. Există un parteneriat în acest sens. Apoi, crearea Centrului European pentru Prevenția și Controlul Bolilor ne-a permis să ne consolidăm eforturile de luptă împotriva tuberculozei. În martie 2007, în urma unei cereri a Comisiei, am elaborat un plan de acțiune de luptă împotriva tuberculozei în UE. E vorba de provocări transsectoriale în ceea ce privește prevenția și controlul tuberculozei și e vorba și de mai multă supraveghere. E vorba de îngrijire promptă pentru toată lumea, e vorba de noi instrumente de diagnosticare și tratament, de creșterea poverii uh, implicate de infecția cu HIV și de îmbolnăvirea cu tuberculoză. Însă Comisia nu poate reuși singură contribuția societății civile. Este foarte importantă, trebuie să ajutăm pe cei mai vulnerabili și statele membre au un rol important în lupta globală împotriva acestei boli. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Dali. Acum vorbesc uh, vorbitorii numele grupurilor politice. În primul rând, doamna Antonescu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cauza morții în epoca antibioticelor. Așa numea un grup de cercetători tuberculoza, un termen pe care mulți dintre noi îl credeam dispărut din vocabularul curent, dar care uh, încă omoară foarte mulți oameni. Tuberculoza este a șaptea cauza morții în lume din păcate în perioada curentă este marcată de creterea numărului de îmbolnăviri cu tuberculoză rezistentă la tratamente medicamentoase standard. la nivelul întregii lumi în două mii opt au existat nouă patru milioane de noi îmbolnăviri cu tuberculoză i unu opt milioane de decese. în fiecare secundă o persoană se infectează cu bacilul tuberculozei undeva în lume. avem nevoie să auzim aceste cifre pronunate cât mai clar într un for important al uniunii europene pentru ca toi să înelegem cât mai bine că această boală încă ne macină societăile încă ucide un număr mare de cetăeni europeni. eu provin dintr o ară care din nefericire ocupă primele locuri în uniunea europeană în tristele clasamente ale îmbolnăvirilor cu tuberculoză. dei putem vorbi de un trend uor descendent uh, în ultimii ani precum i de o cretere a procentului vindecărilor în cazul tuberculozei chimiorezistente totui cifrele absolute rămân îngrijorătoare iar realitatea pe care ele o reflectă este dramatică avem nevoie de o luptă coerentă integrată i cât mai bine planificată pentru a ine sub control acest flagel. avem nevoie să continuăm la nivelul uniunii europene munca desfăurată până acum pentru a ne asigura că ridicăm în toate ările membre nivelul depistării îmbolnăvirilor nivelul accesului la tratamentul adecvat eh, calitatea monitorizării tratamentului calitatea îngrijirilor medicale acordate pacienilor avem nevoie ca toate guvernele să contientizeze importana acestei lupte i să lucreze cât mai bine alături de partenerii sociali pentru ca tot mai puini europeni să sufere de această boală pe care o credeam exilată în secolele trecute i mai ales avem nevoie să ducem această luptă împreună ca o familie fără a ine cont de diferenele dintre noi ajutându ne unii pe alii ă, să depăim această dificultate. până la urmă suntem uniunea europeană i fora noastră stă în unitate. mulumesc. Antonescu. Äh, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nimeni nu ar trebui să mai moară de tuberculoză. Uh, Ban Ki-moon a spus acest lucru și el are dreptate. Într-adevăr, Însă, din păcate, foarte mulți oameni în lume, foarte mulți copii mor de tuberculoză încă și de aceea trebuie să creștem susținerea pentru fondul global pentru combaterea tuberculozei, malariei și HIV-SIDA în țările sărace. Dar după cum tocmai a spus domnul comisar, și în Europa mor oameni de tuberculoză și trebuie să depunem eforturi mai puternice pentru a uh, opri răspândirea tuberculozei care este multirezistentă și trebuie să găsim modalități de tratare a acestei boli care afectează oamenii din uh, toate societățile. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor are un rol foarte important de jucat aici și mă bucur foarte mult că domnul comisar va vorbi despre acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Vestlund. Domnul Gărenț are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Progresul medicinei nu a eliminat însă problema tuberculozei. Încă credem că este, și nu avem dreptate, o boală a țărilor sărace, însă evoluează în Europa Centrală. Niciun uh, o țară nu este evitată, nu uh, este la adăpost în ceea ce privește această boală multimilenară. Există tulpini care sunt multirezistente și acest lucru are efect asupra eforturilor noastre pe termen scurt. Trebuie să existe prevenție, urmărire medicală, cercetare, democratizarea măsurilor de precauție, ceea ce ne-ar permite să acționăm în mod coordonat și ferm. Trebuie să hotărâm cea mai bună strategie posibilă în domeniu trebuie să distingem între două posibilități, două situații. În țările noastre, sistemele de asigurare socială ar trebui, în principiu, să aibă capacitatea de a asigura o acoperire medicală suficientă. Din potrivă, în țările în curs de dezvoltare, bolnavii depind în totalitate de solidaritate care din 2002 s-a materializat în mod exemplar în cadrul globului, uh, Fondului Global de Luptă împotriva HIV-SIDA, malarie și tuberculoză. Dacă dorim să reducem cu 50% impactul tuberculozei între 2000 și 2015, deci până în 2015, trebuie să ne hotărâm în legătură cu unul dintre cele trei scenarii posibile înaintate de domnul Michel Kazachkin, președintele Fondului Mondial și uh, Mă întreb și întreb Comisia ce scenariu preferă, ce propunere facem statelor membre în sensul finanțării fondului de luptă împotriva malariei, tuberculozei și HIV-SIDA. Vă mulțumesc, domnule Görens. Uh, e cam târziu și, din păcate, trebuie să vă limitez timpul de vorbire pentru că altfel nu terminăm discuția o am acum uh, pe listă pe doamna Carvalho. Două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Ziua Mondială a Tuberculozei este o ocazie uh, pentru ca noi să cerem o întărire a angajamentului nostru politic de a combate acest flagel Aici, în Uniunea Europeană, numărul de cazuri uh, este în reducere, în scădere, dar în Portugalia se poate vedea că, totuși, situația nu e așa de bună, pentru că noi suntem peste media Uniunii Europene și avem și un plan de combatere a tuberculozei, dar uh, boala revine totuși. Planul Comisiei cred că merge în direcția cea bună și am vrea să vedem o cooperare întărită între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare. De asemenea, avem nevoie de uh, eforturi clinice, uh, trebuie să susținem uh, cercetarea uh, clinică, mai ales în domeniul bio Uh, tehnologiei, vorbim despre cercetare clinică și științifică menită să ajute la eradicarea acestei boli. Este foarte important să dăm noi mijloace de combatere a tuberculozei și avem nevoie de o nouă gândire, o nouă tehnologie și noi medicamente să luptăm împotriva acestei boli. Iar aici încurajăm Comisia și guvernele să facă eforturi mai mari pentru a combate această discuție, această uh, boală, pentru a putea să o uh, eliminăm. Mulțumesc, doamna Carvalho. Urmează doamna Blinkevici. Uite, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să combatem tuberculoza pentru că în fiecare an aproape 2 milioane de oameni mor de această boală în fiecare, uh, la, la nivel global și aproape fiecare țară este afectată. Tuberculoza este boala contagioasă cea mai răspândită de pe planetă și este în uh, strânsă legătură cu probleme sociale și economice, uh, șomaj, uh, probleme de alcoolism, sărătate, sărăcie, dependență de droguri, probleme foarte răspândite, mai ales în țările mai puțin dezvoltate. Pentru a elimina pericolul pe care îl presupune tuberculoza, Comisia Europeană trebuie să ia măsuri urgente, rapide, măsuri comune pentru combaterea acestui flagel, un dialog politic cu privire la adoptarea unui plan de acțiune care să aibă și susținere financiară. Deși tuberculoza este inclusă în lista bolilor prioritare, tuberculoza în lupta împotriva tuberculozei uh, nu este suficient finanțată. De aceea trebuie să avem niște alocări bugetare mai uh, bune pentru a putea combate tuberculoza așa cum trebuie. Mulțumesc, doamna Senalova. Acum un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi este ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei. Trebuie să ne gândim la progresele înregistrate, însă și la eșecuri. Două milioane de persoane contaminate și mulți bolnavi. Trebuie să ne gândim și la situația socioeconomică, mai ales în ceea ce privește grupurile de persoane vulnerabile. trebuie să ne gândim la tratamentul bine controlat, o condiție a eradicării acestei boli. Este foarte greu să găsim medicamentele cele bune. Sistemele de asistență medicală trebuie să aibă o urmărire bună, mai ales în ceea ce privește grupurile vulnerabile și personalul medical și trebuie să găsim fonduri E vorba de un plafon de 44 de miliarde de dolari pentru anul viitor. Știm deja că vom dispune de jumătate din această sumă, așadar Organizația Mondială a Sănătății trebuie să lucreze îndeaproape cu alte organizații internaționale și mai ales trebuie să ajutăm statele terțe. Vă mulțumesc, doamnă. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Văd că nimeni nu încearcă să-mi uh, prindă privirea. Atunci am să dau cuvântul domnului comisar Dali. Sur president, had gost hafna nisma Domnule președinte, m-a bucurat foarte mult să ascult uh, intervențiile membrilor Parlamentului. Aș vrea să vă asigur încă o dată de faptul că noi, Comisia, luăm această problemă foarte în serios și de asemenea, luăm foarte în serios ideile și sugestiile pe care tocmai le-am ascultat aici în Parlament. Suntem hotărâți să ne atingem scopurile și, cu alte cuvinte, să reușim să controlăm această boală. Aceste tipuri de discuții, de dezbateri, uh, sunt extrem de importante în a ne ajuta să ne păstrăm concentrarea pe lupta împotriva acestei boli. Contribuția Parlamentului și susținerea membrilor acestuia sunt esențiale în efortul nostru comun de a ataca această boală în Uniunea Europeană și, de asemenea, în alte țări din lume. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar Dali! Cu aceasta se încheie dezbaterea noastră la acest punct. Pe Punctul următor este o prezentare succintă a raportului domnului Enrique Guerrero Salom cu privire la efectele crizei economice și financiare.